raportul uh, Boris uh, cu privire la implementarea directivei de servicii mass media audiovizuale. Raportorul are cuvântul timp de, timp de 4 minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Evaluarea directivei în ceea ce privește serviciile media audiovizuale este implementată pentru prima dată. Raportul pe care îl pregătesc eu este un raport în care se analizează efectele directivei la trei ani după intrarea acesteia în vigoare. Evaluarea este una pozitivă în linii mari. Asta deși Comisia și-a prezentat raportul cu o întârziere de câteva luni. Cu toate acestea, acest, această întârziere a avut de-a face cu întârziere în punerea în aplicare a directivei în statele membre. Astăzi, și merită să subliniem acest lucru, toate statele membre au pus în aplicare această directivă și noi credem că este un mare succes. Această directivă este unul dintre elementele cheie pentru libertatea mass media și este și un instrument important pe piața internă prin care se garantează libertatea de alegere. Este un instrument foarte important care reglementează acest domeniu în Europa. Astăzi avem de-a face cu peste 8.000 de uh, societăți de radiodifiziune și peste 2000 de astfel de societăți la cerere. Ce e important pentru noi? Importantă pentru noi este publicitatea. Credem că această regulă de 20 de minute este un compromis de 12 minute, este un compromis foarte bun care ar trebui să fie menținut. Regula în ceea ce privește țara de origine este de asemenea o, regulă foarte bună. Dacă o societate de radiodifiziune se aliniază cerințelor dintr-un stat membru, atunci o asemenea societate de radiodifuziune are dreptul de a își difuza programele și în alte state membre. Este o regulă foarte bună. Ca membru al Comisiei pentru Cultură, eu aș dori să subliniez și următorul fapt, protecția minorilor este foarte importantă și aceasta. E important modul în care reclamele îi influențează pe copii. Minorii ar trebui să fie protejați de reclame care au ca subiect alcoolul, țigările și alimentele nesănătoase. Apoi, pluralismul și libertatea media. Acestea au fost puse în aplicare, iar raportul precedent le-a menționat deja. Un alt subiect important este interzicerea incitării la ură și aici avem un caz al unei televiziuni franceze în care se făcea apel la antisemitism. Am reușit să sprijinim și operele europene. Peste 63% din programele transmise sunt de origine europeană, iar 33% dintre acestea aparțin unor producători independenți. Acest fapt e sprijinit în directivă, însă noi ne-am dorit să se pună un accent și mai mare pe operele europene și promovarea acestora. În directivă se cere și combaterea discriminării pe bază de vârstă, sex sau religie. Un alt subiect important e accesibilitatea, accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități de văz sau de auz. Este un element foarte important astăzi și producătorii de echipamente uh, sunt acum obligați să țină cont de nevoile acestor oameni. Ne dorim ca directiva să funcționeze, să, să continuăm să-i simțim efectele și ne dorim de asemenea ca efectele să fie simțite și pe viitor în cazul televiziunii hibride. În acest moment, consumatorii nu fac o diferență între serviciile lineare și cele nelineare. Însă nu cred că ar trebui să intervenim cu o schimbare în acest moment. Trebuie să vedem cum vor funcționa lucrurile și cum e influențată televiziunea hibridă modernă. Poate pe viitor vom putea redeschide această directivă, doar du- dar doar după câțiva ani de observație atentă. Țin să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și aștept discuțiile. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să felicit pe domnul raportor și să-i mulțumesc, fiindcă ne-a ascultat uh, amendamentele și părerile în momentul elaborării acestui document și a dat dovadă de spirit de cooperare. Aș dori să mă refer la articolul 6 al directivei care stipulează o interdicție a instigării la ură pe motiv de naționalitate, religie sau gen. Îmi doriți să ridic acest aspect în discuție, domnule președinte, fiindcă la ora actuală asistăm la o expresie extremă a acestei uri în multe state membre și trebuie să ne um, în unele state membre și trebuie să ne asigurăm că cei care fac așa ceva știu că este interzis. Prima oară când ne ocupăm de acest text care va fi adoptat. Toată lumea trebuie să știe că există un control foarte strict asupra acestor încălcări, că ele atrag uh, sancțiuni. Vă mulțumesc

Mulțumim, doamna Sanchez-Smith. Mrs. Sanchez-Smith, yeah, you've you Merci, Monsieur le Président. În 2010, Mulțumesc, domnule președinte. În 2010, Uniunea Europeană a adoptat un text ambițios în ceea ce privește încadrarea mass media audiovizuale și este o poveste de succes. Se referea la un mai, mai bun acces al operelor europene, la o protecție sporită a minorilor, la promovarea diversității culturale, la limitarea publicității eh, excesive. Aș dori să vă atrag atenția asupra aliniatului 13 al raportului Boris, unde se cere explicit ca serviciile mass media audiovizuale să fie excluse din acordurile comerciale. Joi vom vota mandatul pentru acordul de liber schimb cu Statele Unite ale Americii. Parlamentul trebuie să dea dovadă de coerență și să solicite excluderea explicită a serviciilor audiovizuale din mandatul acestor negocieri. Un acord care ar include aceste servicii ar compromite îmbunătățirea viitoare a directivei pe care o discutăm la ora actuală. Dacă acceptăm liberalizarea acestui sector, atunci amenințăm diversitatea culturală, unul dintre principiile uh, fundamentale ale construcției europene. Haideți să uh, votăm, uh, așa cum stipulează raportul Boris în ceea ce privește acordul cu SUA pentru a, ope, pentru a ocroti cultura și audiovizualul uh, în Europa. Mulțumesc! Thank you. Mrs. Shrilevska. Doamna Shrilevska are cuvântul. domnule președinte, vă mulțumesc. Acest raport se concentrează pe multe elemente importante și mă bucură foarte mult că raportorul, domnul Boris, a decis că trebuie să ținem cont și de interesele eh, persoanelor în vârstă, respectiv a celor cu deficiențe eh, de auz și de vedere televiziunea este accesibilă, dar eh, dincolo de accesibilitate, acum televiziunea cucerește și eh, aparatele noastre portabile. Să nu uităm însă că trebuie ca și în această nouă eră a comunicațiilor și a mass media să ținem cont de acei oameni care au nevoie de traducere prin limbajul semnelor sau au nevoie de alte

Mulțumesc, domnule președinte. Punct de procedură. Dacă ați vorbit, ați luat deja cuvântul la una dintre dezbateri, nu puteți să luați cuvântul și a doua oară, nu puteți lua cuvântul la fiecare dezbatere. Intervenție fără microfon din sală. Okay. În mod excepțional, spune domnul președinte, vă dau voie să vorbiți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să fac referire la principii, pentru că doar vorbitorii PP au luat cuvântul. Știu, am văzut o mimică de durere pe fața dumneavoastră când am luat cuvântul data trecută, mai ales pentru că mi-am uh, depășit timpul alocat. Însă acum voi termina la timp sau chiar mai devreme. Vreau să spun că raportul domnului Boris este unul foarte bun și îl voi sprijini, mai ales la punctul 7 în ceea ce privește accesibilitatea, punctele 14 și 15 legate de protejarea minorilor, articolul 9 legat de comunicări comerciale și punctul 7.2. Acest raport este unul care merită să fie sprijinit de noi. Vă mulțumesc și observați că am terminat înainte să-mi depășesc timpul. Mulțumim, spune domnule președinte. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Good... Mulțumesc, domnule președinte. Am un mesaj pentru domnul Migalski. Eu, cel puțin, nu fac parte din PP dar și eu salut raportul Boris, care mi se pare echitabil, echilibrat și care reflectă realitatea de aplicare a directivei din domeniul serviciilor audiovizuale. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru activitatea pe care au depusă. Raportul uh, uh, vizează o problemă pe care uh, Eh, comisia va face o publicare cât se poate de rapid eh, și anume eh, efectul alcoolului și altor produse asupra tinerilor în măsură în care sunt pentru, în măsură în care li se face publicitate în mass media audiovizuală. Rezultatele studiului vor fi publicate la începutul lui 2014. Trebuie să ținem cont că tinerii consumă până la 4 ore pe zi emisiuni de televiziune și trebuie să nu uităm că peste 14 milioane de dispozitive mobile deja permit conectivitatea în afara casei. Dacă vrem creștere economică și în atel, trebuie în același timp să oferim și protecție consumatorilor, inclusiv tinerilor. Tocmai de aceea vrem să știm care este poziția tuturor actorilor și părților vizați, interesate, ca să uh, știm cum să uh, putem uh, lua măsurile de continuare ce se impun. Cartea verde va fi publicată în august și va include Uh, și alte chestiuni în afară de conectivitate mobilă, uh, televiziune extinsă și va aborda internetul într-o viziune mai holistică. Va aborda și uh, finanțarea conținuturilor de origine europeană, reguli de acces, protecția minorilor și așa mai departe în ce privește creșterea și anumite valori, uh, o să uh, fie incluse în această carte verde și considerațiunea asupra uh, accesului la piață și marketingul. Cu aceasta se aducă atingere și altor domenii din domeniul libertății presei, mass media și pluralismului. Eu sper că vom putea continua în cele ce urmează cu Parlamentul în ansamblu său și cu comisiile competente pe aceste chestiuni. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar, mulțumim Piotr Boris pentru un raport excelent și serios. Votul va avea loc mâine la ora 12.30. Cu aceasta trecem mai departe la raportul doamnei Omen Reuten cu privire la ocuparea, eh, cu privire la sistemul de pensii. Doamna raportor are cuvântul, dar nu folosește microfonul. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw eh, Kroes, fijn dat u hier bent. Domnule președinte, stimată doamnă comisar Cross, mă bucur foarte